de importante. Drepturile omului este, reprezintă un subiect deosebit de important pentru Parlamentul nostru. Acum, procesul verbal al ședinței din 12 noiembrie 2009 sunt disponibile. Procesul verbal. Aveți eventual observații cu privire la acest document, la procesul verbal? Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul și atunci înseamnă că procesul verbal se adoptă. Următorul subiect. Autoritățile